Dragi colegi, bună ziua! Trebuie să ne reluăm lucrările. Ieri, la sfârșitul după amiezii, a avut loc reuniunea coordonatorilor. Procesul verbal este în curs de distribuire în sală și dacă nu are nimeni obiecții, îl vom considera adoptat până la sfârșitul reuniunii noastre de astăzi. Aș vrea să vă informez că reuniunea noastră se desfășoară în prezența invitațiilor de la Camera Americană de Comerț, cu care am luat și micul dejun pentru a avea un schimb de opinii asupra rundei de negocieri de la Doha. Le urăm bun venit și sperăm că uh, vor asista cu plăcere la lucrările noastre. În plus, trebuie să vă mai spun că vă rog frumos să faceți liniște, spune domnul președinte. Trebuie să luăm o hotărâre, spune președintele, asupra reuniunilor informale, negocierilor informale cu Comisia și Consiliul pentru a ajunge la un acord în prima lectură asupra uh, clauzei de salvgardare din uh, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Coreea de Sud. potrivit uh, principiilor generale din procedura legislativă ordinară, vă rog frumos pe stânga, în stânga sălii, vă rog frumos să faceți liniște. Am început reuniunea deja. Convorbirile personale ar trebui să aibă loc în afara sălii. Reiau. Potrivit principiilor generale cu privire la negocierile informale din procedura legislativă ordinară, care au fost adoptate pe 21 um, februarie anul curent de către coordonatori, propun să luăm următoarea hotărâre să începem negocierile informale cu Comisia și Consiliul pentru a ajunge la un acord în prima lectură. Apoi, adoptarea raportului va depinde de rezultatul acestor negocieri și trebuie să dăm un mandat echipei de negociere. Această echipă va fi compusă din mine, în calitate de președinte, raportorul nostru, domnul Farbar, domnul Menge, domnul Stardi, domnul Feirer și domnul Scholz. De asemenea, sunt membri pentru că sunt raportori din umbră. Aceasta este decizia oficială pe care trebuie să o adoptăm acum ca să putem să ne ocupăm de acest dosar. Se opune cineva acestei hotărâri? Nu? Atunci considerăm că a fost adoptat. Acum trecem la punctul 9 relațiile economice și comerciale cu Turcia. Domnul Kazak este raportorul nostru și noi vom vota acum amendamentele la acest raport și raportul în sine. Haideți să începem cu amendamentul numărul 1 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. Președintele și unul dintre vicepreședinți și-au uitat cartela de vot. O să le numărăm în plus. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 3 și 4 se votează împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. My vote against? S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul oral numărul 1. Se opune cuiva acest amendament oral? Nu. Atunci votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Mașina mea nu funcționează, spune domnul Dartmouth și vreau să votez pentru. Vă rog să folosiți altă mașină de vot, altă consolă, mă scuzați, spune domnul președinte. Nici aici nu funcționează. Deci, verificăm din nou amendamentul oral numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ați putut să votați? Întreabă domnul președinte pe domnul Dartmouth. Da, se adoptă. Amendamentul numărul 7 a fost retras. Trecem la amendamentul oral numărul 2. Se opune cu cineva? Votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm amendamentul numărul 12. S-a deschis votul. Mai vot against. Adopted. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul numărul 13. Cine, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul numărul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 17 este caduc, 18 a fost retras. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19 este caduc. La fel și următoarele. Trecem la amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 27. Cine este pentru? 27, repetă președintele. Celelalte sunt caduce. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul oral numărul 3. Cine este pentru? Scuze, spune președintele, n-am întrebat dacă nu erau obiecții la acest amendament oral. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29, 31 sunt uh, caduce, 32 a fost retras, 30 este caduc, 33, 34 retrase, 35 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Verificăm amendamentul numărul 36. S-a deschis votul. 36. S-a deschis votul. My vote for yes. My vote against. Uh, and result is adopted. S-a adoptat. 37 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 38. Pentru. 38. Cine este pentru? 37 a fost respins, răspunde domnul președinte. Verificăm atunci amendamentul numărul 37. S-a deschis votul. The is closed. S-a închis votul. A fost respins. Deci 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Am uitat să vă spun că votam împreună amendamentele 39, 40 și 41. Deci împreună. Vreți să verificăm votul? Deci votăm electronic pentru cele trei amendamente. S-a deschis votul. 39, 40 și 41. Amendamentele se votează la oaltă. Eu votez împotrivă, spune domnul președinte. Și a fost adoptat. Amendamentul numărul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se respinge. 43 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri Care a fost rezultatul, spune președintele. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum amendamentul de compromis numărul 6, pentru că celelalte sunt caduce. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 56 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Verificăm. S-a deschis votul. Votul meu împotrivă. S-a închis votul. S-a adoptat. Trecem la amendamentul numărul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62. Cine este pentru? Împotrivă. abține se respinge. Amendamentul numărul 64. Verificăm pentru amendamentul numărul 62. S-a deschis votul. Deci se adoptă, de fapt. Amendamentul numărul 64 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul numărul 68. S-a deschis votul. 68. Președintele repete, verificăm votul, amendamentul numărul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat. Amendamentul de compromis numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 60, 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 11. Cine este pentru? Este un amendament numai pentru a adăuga cu, uh, cuvintele în statele membre relevante. E un singur cuvânt. Nu are nimeni obiecții la acest amendament oral? Atunci votăm amendamentul de compromis cu acest amendament oral. Cine este pentru? Deci, acum amendamentul de compromis numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 84, 84, am uitat, spune secretariatul, da. Amendamentul numărul 84, cine este pentru? Împotrivă? <coughs> Abțineri? 84. Domnul Arif. 83 a fost respins, de aceea trebuie să votăm 84. Reluăm. Votăm amendamentul numărul 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 85. Este compatibil cu amendamentul de compromis numărul 12. Deci votăm amendamentul numărul 85. Cine este pentru? Amendamentul numărul 85 nu este caduc. Cine este pentru amendamentul numărul 85? Amendamentul de compromis a fost deja votat și adoptat. Deci votăm amendamentul numărul 85. E un singur cuvânt modificat, e un simplu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. 85. The vote is open. Uh, the vote is closed. S-a închis votul. Respins. Acum votăm amendamentul numărul 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a deschis votul pentru votul final. The vote is closed. S-a închis votul. Raportul a fost adoptat. Felicitări raportorului. And to the shadow rapporteurs, of course. So let's move to... So it was 23, 25, 25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 May I have attention, please? We are going to vote. Vă rog frumos, haideți să trecem la vot. Votăm uh, punctul 10 de pe ordinea de zi. Vă rog mult! Acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova. Adoption of amendments to... Adoptarea amendamentelor proiectului de raport. Raportor este domnul Iuliu Winkler. Avem cinci amendamente depuse, iar astăzi vom vota numai amendamentele. Iar votul final va avea loc abia în luna august. Haideți, deci, să procedem la vot. Cele cinci amendamente depuse de domnul raportor, am putea oare să le votăm în bloc?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 Amendamentele au fost adoptate și, la sugestia raportorului de a începe un dialog tripartit informal uh, pentru a ajunge la un acord din prima lectură, vă propun să luăm următoarea hotărâre în conformitate cu regulile de procedură ale comisiei noastre. Mai întâi să începem negocieri informale cu Comisia și Consiliul pentru a ajunge la un acord în prima lectură și, în al doilea rând, aceste amendamente adoptate vor forma temelia mandatului echipei de negociere, care va fi alcătuită din domnul raportor Iuliu Winkler și raportorii din umbră, domnul Cutaș, domnul Scholz și domnul Zaradiu. Sunteți de acord cu această propunere? Aveți obiecții? Se adoptă atunci. Acum ne întoarcem la la punctul 3 uh, pe care l-am amânat de ieri, dat fiind că doamna Muscardini nu era prezentă ieri. După cum bine știți, acest uh, punct se referă la indicarea țării de origine Vă rog frumos, ce aveți astăzi? N-a început încă vacanța de vară. Vă rog frumos, mai avem până vinerea viitoare. Vă rog frumos să fiți atenți. Și vă rog din suflet, cei care nu sunt membri ai acestei comisii, vă rog frumos să vă încetați conversațiile în sală. Și asta e valabil pentru toată lumea. Să ne întoarcem la lucrările noastre. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Indicarea țării de origine a anumitor produse importate din țări terțe este vorba uh, de examinarea proiectului de raport a colegii noastre Cristina Muscardini. După cum bine știți, Uniunea Europeană nu are legislație care să oblige exportatorii din țări terțe să indice țara de origine pe produsele lor, ceea ce duce la o lipsă de informații cruciale pentru consumatorii și clienții europeni. Parlamentul European a adoptat deja cu majoritate covârșitoare o rezoluție privind acest pachet la sfârșitul anului trecut. Iar acum avem prilejul de a dezbate propunerea de regulament însăși, astfel încât dau cuvântul colegii noastre și vicepreședinte a acestei comisii, doamna Muscardini. Grazie, <clears throat> președinte. Come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 ad altri grandi paesi che sono nostri partner e competitori economici. Il regolamento del 2005 della Commissione a mio giudizio. Regolamentul Comisiei a avut nevoie de anumite amendamente și acesta de fapt este baza, acesta este structura actuală și din acest motiv, după părerea noastră, este posibil o punere în aplicare imediată a, acestor prevederi. Însă, în urma evenimentelor care au avut loc în ultimii cinci ani, există nevoia de a prezenta anumite amendamente și anumite îmbunătățiri pentru a explica mai bine și pentru a reuși să uh, intrăm uh, mai bine în conținutul acestui text. După părerea noastră, tocmai pentru că astăzi uh, avem acest tratat de la Lisabona care asigură Parlamentului o putere de codecizie, cu alte cuvinte, o mai mare pondere și o mai mare putere politică. Din acest motiv a fost nevoie să se prezinte și un amendament care să lămurească foarte clar că orice fel de modificare adusă regulamentului care ar fi aprobată ulterior această modificare, practic orice fel de adăugire a unei categorii sau orice fel de eliminare a unei categorii ar trebui să reprezinte, să spunem, o procedură de trecere prin Parlament înainte să se ajungă la aprobarea unei propuneri din partea Comisiei. Din acest punct de vedere, Comisia a avut deja posibilitatea să dea explicații cu altă ocazie în cadrul acestei reuniuni și uh, acesta este motivul pentru care nu avem niciun fel de conflict cu Comisia, pentru că problema care se pune astăzi este aceea de a analiza astăzi împreună structura generală, baza și ca dumneavoastră, pe de altă parte, să prezentați eventuale observații de amendamente pe care le considerați oportune și care ar uh, urma să fie discutate și adoptate împreună în luna septembrie. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 30 septembrie, 30 august se corectează la Muscardini și din acest motiv sperăm ca împreună să reușim să continuăm pe o cale care până acum a fost una foarte bună. Am avut o serie de schimburi foarte, de schimburi de opinii foarte um, rotnic și a fost unul foarte reușit din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, după cum știți, Într-o primă fază, doamna Cristina Muscardini a prezentat un document de lucru, acum avem o propunere de raport, aveți în mapă. Vă propun de aceea să deschidem uh, discuția. Au cuvântul uh, Vă rog, dacă doriți să intervii, domnul Gianluca Susta. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să intervin, deoarece, din acest punct de vedere, această comparație uh, Uh, și, această discuție la nivel politic a avut deja loc și în dezbatele care au avut loc recent și în sesiunile de vot care au avut loc recent, la care a participat Parlamentul. Trebuie să ne prevalăm de două principii în primul rând, să sprijinim comerțul liber, comerțul în calitate de instrument care să permită o mai mare competitivitate a Europei. Pe de altă parte, trebuie în același timp și să afirmăm un principiu al reciprocității și mai ales în ceea ce privește pe concurenții noștri, dar și pe principalii noștri parteneri. Firește că dacă Statele Unite, China, Canada, Japonia, Australia și India dispun de instrumente juridice comparabile cu acestea, fără ca noi să avem un astfel de instrument, există un deficit de competitivitate al Uniunii Europene care astfel este acoperit. Și aceasta este direcția în care merge și propunerea de regulament și, de asemenea, și raportul în sine din partea doamnei Muscardini, doamna raportor, uh, și uh, chiar profit de ocazie să-i mulțumesc pentru munca depusă, spuneam, mi se pare că până și amendamentele care au fost propuse merg în direcția cea bună, pentru că pe fond își propun două obiective. Pe de parte, protecția consumatorului, care este de fapt abordarea corectă și până la urmă corect este să se facă trimitere în amendamente și la alte lacune pe care le are Uniunea Europeană pe alte fronturi. Spre exemplu, îmi permit să mă refer la caracterul foarte mărginit în legătură cu produsele alimentare. Iar în ceea ce privește protecția, pe lângă protecția consumatorului, mai este și combaterea produselor contrafăcute, care reprezintă totuși un element foarte important, pentru că um, dacă ne gândim ce se întâmplă, nu neapărat, să spunem, chestiunile mărunte, care altfel sunt, uh, um, sunt importante. Eu unul vin din sectorul textil, și produse din piele, dar mai sunt și sectoare mult mai importante, gen produsele medicinale, produse care de fapt și medicale și um, produsele farmaceutice, care până la urmă afectează, de fapt, sănătatea foarte mult și siguranța, trebuie să ne gândim și la situația de pe piață. Deci există și situații mult mai evidente. De aceea eu sprijin o astfel de atitudine și cred că noi cu toții ar trebui să ținem cont în ceea ce facem, faptul că avem de-a face cu un regulament care produce efecte imediate în statele membre și în același timp e și un fel, să spunem, de soluție lexicală, în sensul că acest lucru ne permite o mai mare eficacitate în condițiile în care ar fi aplicată în statele noastre. Thank you. Yannick Jadot, The Greens. Yannick Jadot, din partea verzilor, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În linii mari, noi suntem de acord cu poziția doamnei raportor. Este foarte important să avem uh, o poziție clară față de abordarea mai restrictivă a Consiliului, dar aș vrea să nuanțez puțin lucrurile. În acest raport uh, se amestecă aspectele legate de made in și uh, cele legate de eticheta socială și de mediu. Cred că um, nu ar trebui să facem o confuzie între originea produsului și modul în care a fost produs, fiindcă altfel am, um, am face o confuzie între originea și metoda de producție. Noi sprijinim acest raport, dar considerăm că chestiunile sociale și de mediu țin de un alt demers și nu trebuie aici să um, încurcăm borcanele. O altă chestiune care va da naștere probabil unui amendament, se referă la modul în care doamna raportor subliniază într-o oarecare măsură faptul că ar putea să existe produse bune europene și o, o clasificare a produselor în afara Uniunii Europene. Pentru noi, marcajul țării de origine este un lucru important, dar nu trebuie aici să se regăsească elemente care ar putea să țină, uh, să, să sugereze faptul că la noi acasă totul e bine și afară nu. Astfel încât uh, trebuie să îndepărtăm uh, această confuzie care s-ar putea uh, isca printre consumatori între țara de origine și, și percepția privind uh, proveniența acelui produs. Mulțumesc! Mulțumesc, mai avem și alți raportori din umbră prezenți, doresc uh, ei să ia cuvântul, domnul Rinaldi. Grazie, președinte, soltanto... Mulțumesc, domnule președinte, dați-mi voie pur și simplu să repet și eu sprijinul uh, formulat în legătură cu acest raport și sprijinul față de poziția Cristianei Muscardini. Cred că cei doi colegi care au vorbit înaintea mea au spus tot ce era de spus, însă mi se pare important ca acest raport și um, perspectiva raportului pe care îl vom scrie noi și în ceea ce privește relația pe care o avem cu Consiliu, odată adoptat în plenar acest raport, să sperăm că el va face parte dintr-o strategie mai completă și mai complexă care să demonstreze atașamentul pe care îl are această comisie față de etichetarea originii produselor, pentru că este vorba despre afirmarea unui principiu nu doar, în sensul că nu doar dorim o relansare a economiei noastre, ci dorim și să apărăm ceea ce reprezintă, să spunem, capacitățile noastre de producție interne, nu numai asta, ci ne interesează și criteriile de transparență în legătură cu produsele, criterii care au fost deja menționate, precum și cele de reciprocitate pe o piață mondială, care totuși trebuie să fie reglementată într-un fel sau altul, reguli care există, s-a spus de China, de Canada, de Australia, de India, Statele Unite, și Japonia, iar noi, pe de altă parte, pentru că am făcut noi această alegere, nu am avut un astfel de instrument și nu-l avem. Două întrebări aș avea. Sunt de acord cu domnul Ianic Jadot când spune dumnealui că trebuie să avem grijă ca nu cumva această etichetare, acest marcaj să se transforme într-un fel de etichetare a fruntașilor, a premianților, adică a buni și deștepți, produsele care, mă rog, nu sunt neapărat europene. Și este o situație pe care trebuie să o evităm, așa cum spunem, și, și să avem grijă și cum comunicăm. Trebuie să avem grijă ca produsele fabricate în Europa să fie ștampilate, etichetate ca atare fabricate în Europa, așa cum există etichete pentru celelalte produse dacă ele provin din altă parte. În al doilea rând, poate că ar trebui să facem oarece eforturi și să umblăm un pic la amendamentul 6, adică e vorba de o motiv de îngrijorare pe, și un mod de o îngrijorare pe care am înregistrat-o din partea oamenilor de afaceri în legătură cu povara birocratică și administrativă și de procedură pe care o presupune această etichetare de, e vorba deja de o indicație foarte clară din partea unui raportor că acest lucru nu trebuie să atragă după sine o povară administrativă exagerată pentru armonizarea pe care autoritățile vamale uh, vor fi nevoite să o facă, însă, în orice caz, poate că n-ar fi rău dacă ne-ar liniști un pic, dându-ne niște amănunte sau niște explicații în plus. William Dartmouth? normally one's the seventh here, so, so, so, so you must hope, hope you forgive me. I have two points. Două lucruri aș vrea să vă spun. Unul care are legătură cu comerțul și uh, celălalt, cu celălalt s-ar putea să exagerez puțin, este mai adânc, se referă la libertăți civile. În acest document se spune că se atrage atenția la problemele schimburilor comerciale și a jurisdicției care se ocupă de soluționarea anumitor litigii. multe contracte internaționale, contracte comerciale, dacă nu majoritatea spun că în cazul unui litigiu acesta va fi soluționat în conformitate cu dreptul uh, britanic la noi. Iar uh, această activitate este acest avantaj, în ce scuze spune vorbitorul, această referire la dreptul britanic în contractele comerciale internaționale este foarte benefică părților contractante, altfel nu, nu ar încheia un astfel de contract. Și mă îngrijorează foarte mult că chestiunea jurisdicției competente pentru soluționarea litigiilor, mă îngrijorează acest lucru, fiindcă aici văd ce se... îmi dau seama că uh, dreptul părților contractante într-o negociere comercială sau într-un acord comercial de a, a, a-și alege jurisdicția căreia să se supună s-ar putea să fie retras. Astfel încât uh, vreau să-mi exprim opoziția față de o astfel de acțiune și uh, sunt sigur că ni se vor alătura și alte grupuri politice, fiindcă părțile contractate trebuie să hotărească care este jurisdicția căreia ei se vor supune. Acum uh, v-am spus, uh, poate o să vă pun răbdarea la încercare, fiindcă ceea ce vreau să vă spun nu se leagă neapărat de comerț, dar uh, suntem cu toții politicieni, cetățeni europeni și, mă rog, cetățeni ai țărilor noastre care sunt membre ale Uniunii Europene. Și se vorbește aici despre procesul de armonizare a legislației europene, poate să aducă foarte multe avantaje. Se spune în comunicare în planul de acțiune pentru executarea programului de la Stockholm, în preambul, se spune că femeile și bărbații europeni se așteaptă pe bună dreptate să trăiască într-o uniune prosperă în care se respectă drepturile foarte adevărat. Din păcate, iată că în um, încercarea de armonizare, care după mine a fost foarte prost gândită, avem, uite, mandatul de arestare european, iar consecințele acestuia au uh, fost foarte dăunătoare intereselor cetățenilor europeni și uh, doi dintre alegătorii mei au uh, fost băgați la zdup în Ungaria peste o sută de zile așteptând în așteptarea procesului și puteau să petreacă până la trei ani în închisoare în așteptarea procesului. Eu am, m-am deplasat în Ungaria, am fost, uh, autoritățile maghiare s-au purtat foarte bine cu mine și am reușit să eliberez pe acești oameni, chiar dacă acuzațiile nu au fost retrase. Dar vreau să vă spun că nu toate sistemele juridice, um, că, că sistemele juridice diferă de la un stat la altul și unele sisteme juridice respectă mai mult drepturile indivizilor. Depinde habeas corpus, uh, habeas corpus, îmi cer scuze, uh, nimeni nu trebuie să fie arestat fără judecare. Iar uh, una dintre, iar una de aceste țări în care se aplică este Marea Britanie. Și efectul acestor măsuri va fi că uh, se vor reduce drepturile cetățenilor, siguranța va fi știrbită, justiția la fel, iar libertatea lor va fi uh, pusă sub semnul întrebării. Iată de ce uh, îi rog pe colegii mei, mai ales pe cei de stânga și pe liberali, care în alte contexte ocrotesc foarte mult libertățile uh, civice, aș vrea să, să vă amintiți că liberalizarea în momentul în care este prost gândită și așa s-a întâmplat în programul de la Stockholm, dăunează libertăților cetățenilor. Mulțumesc, domnul Grafati are cuvântul. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Am uitat să-i dau cuvântul lui Helmut Scholz. După aceea vă dau, cu, dau cuvântul reprezentantului comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, pot spune că suntem de acord în linii mari cu acest raport. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru activitatea sa. Domnul Rinaldi are dreptate, fiindcă noi eh, ne am manifestat deja îngrijorarea față de în ceea ce privește economia de ceva vreme, și, iar uh, sporirea birocrației care are loc aici nu va face decât să înrăutățească lucrurile, iar costurile de producție s-ar putea să crească dacă se înmulțesc condițiile ce trebuie întrunite. La punctul E al uh, considerentului am putea să avem poate o formulare mai exactă pentru ca criteriile pentru etichetare să fie stabilite mai limpede, fiindcă acest lucru este important pentru cetățenii europeni și vom înainta un amendament în acest sens. Mulțumesc încă o dată pentru acest raport. Mulțumesc, dau cuvântul Comisiei. Paul Carfati. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule raportor și mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru uh, modul în care v-ați ocupat de propunerea noastră. În mare, suntem de acord cu amendamentele propuse de raportor. Am discutat deja acest lucru în prealabil. Este vorba de faptul că, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, putem să ne folosim de actele uh, de executare și delegate pentru a, spre avantajul nostru, pentru a modifica anexa privind acoperirea produselor în ceea ce privește uh, intervențiile cu privire la costul afacerilor. Comisia se va aplica asupra aceste chestiuni și asta pentru a, a se asigura că uh, reglementările tehnice vor fi aplicate cum trebuie iar uh, importatorii noștri și comercianții nu vor um, nu vor fi împovărați cu costuri și proceduri administrative. În ceea ce privește etichetarea de origine, aceasta trebuie tratată separat uh, de modul de producție, trebuie să oferim informații privind uh, proveniența produselor. Un aspect pe care nu l-am discutat până acum și care va trebui să fie analizat uh, mai de aproape de comisie O să vedem, o să analizăm amendamentele și aici este vorba de amendamentul în care domnul raportor spune că Comisia trebuie să se asigure că există un nivel minim de armonizare în ceea ce privește sistemele de sancțiuni ale statelor membre. Trebuie să vedem uh, ce regulament, ce fel de regulament ar fi necesar din partea Comisiei. Vă mulțumesc. Ar putea oare reprezentantul comisiei să încerce măcar să binevoiască să-mi răspundă la cele două întrebări? Și dacă nu poate, aș putea să trimit uh, întrebările în scris și să primesc un răspuns scris. Dar nici măcar nu a binevoit să-mi răspundă la întrebări. Le-a trecut pur și simplu cu vederea. Domnul președinte, reprezentantul comisiei ar putea oare să răspundă întrebărilor concrete adresate? Eh, sincer să fiu, nu am înțeles eh, care este relevanța întrebărilor dumneavoastră privind regulamentul Made in. Ați putea să, să spuneți care este legătura? Este vorba de o chestiune politică și de armonizare. Am întrebat eh, și despre dreptul părților contractante de a-și alege jurisdicția în cazul unor litigii. Aceasta este o chestiune, o, um, ce scuze, este o întrebare care se referă la comerț și am vorbit un minut și ceva despre asta. Da, dar în acest regulament uh, nu sunt acoperite litigiile, contractele internaționale și așa mai departe. Dar eu uh, am dat un citat din document am, și am vrut unele lămuriri. but can we, but I, I must say yeah, Uh, on a point of order, though. On a... Chestiune de procedură, vă rog frumos. E, e credo che ci sia... Doamna raportor, cred că s-a creat un quiproquo. Cred că domnul Dartmouth face trimitere la un alt text unde are observații de făcut care sunt cât se poate de binevenite și care vorbește despre programul de la Stockholm, dar nu are nicio legătură cu regulamentul despre țara de origine despre care vorbim azi dimineață. Prin urmare, ceea ce a spus dumnealui este deosebit de important. Eu una aș sugera ca dumnealui să trimită întrebarea în scris comisiei pe acest subiect al programului de la Stockholm dar nu are nicio legătură cu dezbaterea actuală. Profit de ocazie, pentru că mi s-a dat cuvântul, <coughs> să, ca să pot să adresez mulțumiri uh, din suflet tuturor colegilor și raportorilor uh, din umbră și secretariatului care în ultimele luni au fost deosebit de amabile și au binevoit să discute cu mine, să-mi facă sugestii pe această temă. Cred că, încă o dată, Parlamentul demonstrează că poate să treacă dincolo de diviziunile între grupurile politice și să dea dovadă de o voință comună de fiecare dată când este vorba despre un subiect um, în beneficiul uh, concetățenilor noștri. Deci am dat dovadă de spirit de coeziune pentru a atinge obiectivul final pentru a avea reciprocitate, pentru ca etichetele să fie uh, clare, să nu se poate crea confuzii în ceea ce privește uh, identificarea, în ceea ce privește acele logo-uri uh, cu privire la produsele care respectă mediul înconjurător care, și așa mai departe. Sunt convinsă că toate observațiile făcute vor fi reluate uh, de către colegi în amendamente. Eu am să le citesc pe toate, am să le evaluez și am să încerc să îmbunătățesc uh, textul raportului meu. Ceea ce mi se pare important este faptul că am ajuns la o formulare în care cu toții suntem conștienți de chestiunea uh, responsabilității. Ne dorim, bineînțeles, ca și în plen să existe un vot pozitiv și să ajungem în fața Consiliului cu un text prin care Parlamentul își afirmă dorința de a ajunge la niște compromise cât se poate de um, rezonabile, dar, pe de altă parte, că noi nu avem de gând să uh, um, renunțăm odată cu trecerea timpului, pentru că Consiliul are prea mult tendința de a lăsa să treacă timpul și de a nu rezolva problemele urgente. Vă mulțumesc! Yes, and, uh... Domnul Fielner are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, uh, nu vreau să redeschid discuția. Din păcate a trebuit să trec pe la Envy să votez și am uh, pierdut o bucată de dezbatere. Dar aș vrea să... Mulți suntem implicați în acest subiect și uh, avem poziții divergente, poate. Eu aș fi dorit uh, să ni se garanteze că nu vor exista minciuni în ceea ce privește regulile de origine. Aș fi dorit o propunere care să lupte mai mult împotriva activităților ilegale, incorrecte de pe piață. Punctele noastre de plecare sunt diferite, dar iată, până la urmă avem o propunere echilibrată. Cred că această propunere este într-adevăr echilibrată cu micile amănunte pe care le-am menționat. Eu, um, pe mine mă interesează sfera de aplicare, ce produse sunt acoperite și ce nu și care va fi definiția originii pe care o vom folosi. Sper că vom conlucra bine cu doamna Muscardini. Cum spuneam, punctele noastre de plecare au fost diferite, dar până la urmă a făcut o treabă bună și vom ajunge la un acord. Uh, it was also clarified that the... Președintele, s-a clarificat și faptul că um, observațiile domnului Dartmouth nu aveau nimic de a face cu acest punct de pe ordinea de zi, ci mai degrabă cu punctul numărul 11 pe care l-am discutat ieri. În concluzie, vreau să vă spun că termenul limită de depunere al amendamentelor este 13 august. Since uh, our colleague, uh, Mrs. who, who is rapporteur for point number 11, is... Cum uh, raportorul de la punctul numărul 11 nu este prezent în sală, Mi se spune că va veni în curând.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 Willem Dartmouth. He's there. Could you move to point? Uh, Willem Dartmouth, are you ready? Domnule Dartmouth, am putea să discutăm acum punctul numărul 13 de pe ordinea de zi, întreabă președintele. Since William Dartmouth has arrived, we move to point 13, waiting for Mrs. Uh, Crystal Rovold to... În așteptarea doamnei Cuștaut Rohol, care trebuie să ne prezinte punctul numărul 12, putem trece la punctul numărul 13, un prim schimb de opinii asupra acordării unei garanții a UE, Băncii Europene de Investiții, pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. Vă rog frumos să faceți liniște în sală, spune din nou președintele. Până la urmă, doamna Doamna raportor de la punctul 12 a venit, deci uh, putem să discutăm punctul 12 mai întâi. Uniunea Europeană, agricultura și comerțul internațional, pentru că există acest raport la Comisia Agre a domnului Papastamcos și noi am hotărât să um, facem un proiect de aviz pentru acele puncte care țineau de competența Comisiei noastre. Noi facem acest proiect de aviz în calitate de comisie asociată. Doamna uh, Cuista Trohol uh, împreună cu domnul raportor Papa Stamkos au ajuns la un acord în ce privește calendarul pentru acest raport și pentru proiectele de avizii. Dau cuvântul acum doamnei raportor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, ați spus și azi dimineață, agricultura europeană este unul dintre domeniile cele mai importante pentru Uniunea Europeană și mai ales în ce privește runda de negocieri de la Doha. Doha acest raport este cât se poate de legitim, este chiar binevenit în momentul actual. E adevărat că agricultura nu mai este principalul sector economic din uh, Europa și asupra acestui punct uh, suntem cu toții de acord. Însă dimensiunea comercială este un uh, uh pilon al sectorului agricol. Noi nu vrem numai să ne limităm la un proiect de aviz, vrem chiar să avem o adevărată contribuție la acest raport și am ajuns la un acord în acest sens cu domnul raportor. Vom discuta despre acest subiect aici și vom discuta și împreună cu uh, colegii de la Comisia Agri. Pe măsura discuțiilor sperăm să ajungem la o înțelegere. Cum se prezintă lucrurile? Pe plan european va exista reforma politicii agricole comune, apoi uh, ne așteptăm la o finalizare a rundei de negocieri de la Doha și apoi un al treilea aspect de care trebuie să ținem cont este reforma Organizației Mondiale a Comerțului. E adevărat că Uniunea Europeană semnează tot felul de acorduri comerciale care au nenumărate consecințe asupra uh, uh vânzării, exportului și importului de produse agricole, uh, consecințe care se resimt și în spațiul rural și vom aborda toate aceste elemente în raportul nostru. Există uh, deja um, o uh, informație potrivit căreia primul proiect de raport al domnului Papa Stancos va fi prezentat uh, în luna octombrie și că va fi, el va fi adoptat la începutul anului viitor. Poate că o să-mi spuneți că um, e cu bătaie lungă și că avem încă foarte mult timp la dispoziție. Însă să nu uităm de reforma PAC. Și înainte de a ști uh, care este în linii mari această reformă, nu putem să facem acest raport astfel încât să ținem cont de toate detaliile. Vă urez tuturor oricum uh, vacanță plăcută pentru că eu sunt deja cu un picior în concediu. Let's open discussion. Președintele, dorește cineva să ia cuvântul? Să-și aducă deja o contribuție la proiectul de aviz pe care trebuie să-l redacteze colega noastră? A, domnul Higgins, de la GUE. scuze, domnule președinte, m-ați luat prin surprindere pentru că mă așteptam ca membrii de la grupurile politice mai mari să dorească să ia cuvântul, să-și aducă contribuția. În ce privește remarcile de ordin general, eu cred că orice fel de raport de inițiativă pe tema agriculturii ar trebui să fie luat foarte în serios și ar trebui să analizeze principiile înseși potrivit cărora este organizată agricultura în Europa. Pentru că produsele agricole uh, au o cotă parte importantă în comerțul european. Agricultura ar trebui să producă, în primul rând, alimente. Și politica agricolă într-o lume civilizată ar trebui să aibă drept principal scop hrănirea umanității ca să nu existe nimeni care să mai sufere de foamete sau de malnutriție. Și în plus ar trebui să uh, fie durabilă și să protejeze mediul înconjurător. Din păcate, uh, în lumea capitalistă în care trăim, hrănirea umanității nu mai este o prioritate. Din potrivă, maximizarea profitului este uh, legea. Și de aceea comerțul cu produse agricole uh, a devenit uh, o activitate foarte profitabilă. Și trăim într-o lume în care există în continuare sute de mii de oameni, dacă nu milioane, care uh, se duc la culcare în fiecare zi cu burta goală și atât de mulți copii care uh, nu mănâncă pe săturate sau suferă de subnutriție. În urmă cu câteva, cu câțiva ani am putut să asist la un scandal de mare amploare din cauza copiilor din populațiile autohtone care mureau de foame sau aveau de suferit din cauza uh, subnutriției pentru că um, uh, cirezile de vite care erau uh, crescute în satele respective nu erau folosite apoi pentru a produce carne, ci pentru cu totul alte scopuri era un mare scandal în Australia. De aceea eu cred că ar trebui să ne revoltăm față de felul în care este uh, um, exploatată agricultura astăzi. Există atât de multe contradicții. Sincer, este ridicol să vezi că la Dublin se aduc produse agricole produse în Cipru, în Israel sau mai știu eu unde. Și avem atât de multe camioane care transportă fructe și legume de la o țară la alta. Ori dacă am organizat lucrurile mult mai rațional, am putea să uh, economisim și timp și bani și combustibil și așa mai departe. Un alt lucru de care ar trebui să ne ocupăm, domnule președinte, este cea a organismelor modificate genetic, mai ales a semințelor. Pentru mine este o mare amenințare pentru siguranța alimentară mai ales faptul că există acest monopol a câtorva companii care produc semințe, în general sunt mari trusturi chimice uh, care nu se gândesc decât la dividendele pe care le vor plăti acționarilor și care uh, um, modifică genetic toate semințele, mai ales pentru culturi vitale, precum este orezul. Și numai după câte, câțiva ani de experiențe, Uh, se consideră că aceste semințe modificate genetic se vor comporta într-un mod ușor de prezis. Dar, de fapt, noi nu știm deloc cum vor reacționa aceste semințe la schimbările climatice. Și din potriva, aceste semințe ar putea să ducă la distrugerea totală a culturilor tradiționale de orez. Și atunci cine va avea de suferit și cine va avea de câștigat? Agricultorii din India sau din Europa sau cei care produc aceste semințe? Din punctul meu de vedere, domnule președinte, trebuie să ne ocupăm de toate aceste lucruri și criteriile fundamentale ar trebui să fie următoarele Agricultura trebuie să existe pentru bunăstarea populației globului și nu pentru a îmbogăți acționarii marilor firme. Mulțumesc, domnule președintele. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Randolph. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o altă părere decât cea a domnului Higgins, deși nu întru totul. E adevărat că situația alimentară din lume se înrăutățește pe an ce trece. Între 2000 și 2003, în uh, țările subdezvoltate, uh, um, situația era mai bună în ce privește alimentația decât în anii 60 dar acum uh, uh, numărul persoanelor care sunt uh, subnutrite este într-un, cunoaște un trend ascendent. E adevărat că semnăm acorduri de liber schimb, însă trebuie să ne gândim și la obiceiurile din această lume globalizată, obiceiurile de consum. De exemplu, faptul că a crescut consumul de carne. Și din cauza creșterii uh, volumului, cantității de carne consumată, care acum este de 190 de grame, ori uh, ea este de 5 ori mai mare decât cantitatea de carne consumată în anii 60. Trebuie să ne gândim și la uh, regimurile alimentare din uh, țările care suferă de subnutriție, pentru că metodele de marketing, felul în care intră produsele pe piață au schimbat de asemenea aceste obiceiuri alimentare și aceste țări au devenit dependente dependente de importuri de multe ori. Deci trebuie să ne gândim cum ne structurăm prioritățile în domeniul comerțului internațional pentru că modelul acesta care a fost practicat în ultimele două sau trei decenii a înrăutățit situația. De exemplu, ca să poți să produci mai multă carne, atunci ai nevoie de 5 kg de proteine vegetale pentru a produce 1 kg de proteine animale. Ceea ce înseamnă că avem nevoie și de mult mai multă apă. Deci trebuie să ne modificăm prioritățile. Noi am participat, eu și cu domnul președinte, la această conferință de la Geneva și una dintre marile probleme din domeniul comerțului internațional este cea a produselor alimentare. Va fi un punct sensibil și trebuie să evităm această concurență între uh, producția agricolă destinată uh, alimentației și cea destinată biocombustibililor. Potrivit declarației domnului Lipski, care este numărul doi de la FMI, care a făcut o declarație în timpul unei audieri organizate la Congresul American și dumnealui spunea că biocombustibilii reprezintă uh, 70% uh, din uh, um, producția uh, totală de uh, um, porumb și pentru a acoperi nevoia de biocombustibil în ritmul uh, actual de consum, uh, am produce mult mai multe cereale pentru acest sector decât pentru um, hrana umană. Președintele, da, sunt și eu convins de faptul că acest proiect de aviz este important și a fost o idee bună din partea noastră să cerem să fim comisie asociată cu Comisia Agri pentru acest raport din proprie inițiativă pentru toate aspectele care țin de comerțul internațional. Pentru că, așa cum știm cu toții, agricultura este unul dintre domeniile cele mai sensibile în, domeniul, în ce privește negocierile de comerț internațional. și, în general, uh, um, atitudinea marilor țări dezvoltate este una protecționistă, dacă, dacă nu chiar anticomercială pentru um, tot ceea ce privește sectorul agricol. De aceea, rolul nostru este să avem, să ne asigurăm că comerțul este uh, echilibrat și că se ține cont de interesele tuturor sectoarelor industriale, precum și de interesele producătorilor și ale consumatorilor. De aceea, cum spuneam, cred în continuare că este o idee foarte bună, că suntem asociați la acest raport și sper să avem un proiect de aviz cât se poate de uh, uh, cuprinzător și bine informat. Îi dau cuvântul domnului Jado. Da, domnule președinte, așa cum ați spus și dumneavoastră, este un raport important și trebuie să ne implicăm. Noi ne-am dorit să regăsim în acest raport mai multe lucruri. Europa este primul importator mondial de produse agricole brute, în jur de 45 uh, de miliarde de euro anual. Suntem, cum spunem, un importator mai mare chiar și decât China și importăm mai ales um, furaje, proteine vegetale și animale pentru a ne hrăni animalele. Când ne gândim la schimburile comerciale mondiale și, și la reforma PAC, Este vital ca acordul de la Blair House să fie anulat. El nu mai uh, are niciun sens în lumea prezentă. Deci, acest acord care interzicea sau, mă rog, restricționa produse, producția de um, oleaginoase în Europa nu um, um mai poate să uh, rămână în vigoare. Pentru că dacă am relansa această producție, am putea regândi întru totul felul în care se practică creșterea animalelor în Europa. Încă un lucru care va figura pe agenția summitului G20 în timpul uh, um, președinției franceze. Știți că criza alimentară de acum trei ani de zile, care a dus la uh, multe uh, demonstrații în mai multe dintre țările afectate, a fost cauzată de piața mondială și de felul în care sunt organizate schimburile comerciale. La Comisia Agri vrem să discutăm despre speculațiile care se fac pe piața mondială a produselor agricole. S-a vorbit și despre marile societăți internaționale. În toate acordurile pe care le semnăm există prevederi care favorizează uh, mari firme multinaționale. De exemplu, în Franța există un mare producător de carne de pui, sediul este în Franța și beneficiază de multe subvenții europene. Deci beneficiază de subvenții pentru că altfel amenință că își va delocaliza producția, dar pe de altă parte are o unitate de producție și în Brazilia, unde profită de toate avantajele acordate pentru a putea să acceseze piața europeană. Asta în condiții cât mai favorabile. Și la Comisia Agri s-a discutat despre această opțiune Comisia Europeană să poată să ancheteze marile firme multinaționale, să știe în ce măsură beneficiază de subvenții atât aici sau în Statele Unite ale Americii, pentru că consumatorului, din păcate, uh, uh, nu îi se spune clar unde este produsă hrana pe care o consumă, iar acestor multinaționale nu le pasă uh, de nimic altceva decât de profituri. Iar în ce privește subvențiile europene, directe sau indirecte, la export, Am văzut că în cadrul negocierilor de la Ruda Doha acest punct a ajuns din cutia albastră în cea portocalie sau mai știu de ce culoare. Asta nu ne împiedică să ne amintim faptul că din cauza acordării acestor subvenții europene, multe filiere de producție din țările din Sud au fost destabilizate. De aceea trebuie cu adevărat să uh, avem un comerț echitabil, cu condiții cât se poate de Uh, uh, juste. Mulțumesc, domnule președintele. Acum dau cuvântul comisiei, persoana de la Direcția Generală Agri. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați subliniat și dumneavoastră și cum am spus uh, mulți dintre deputați, este un raport foarte important și este și o ocazie importantă de a discuta uh, despre agricultură și comerț. În primul rând pentru că comerțul a reprezentat un element dinamic în a spori rolul economiei de genie de rândul și în al doilea rând pentru că schimburile comerciale agricole au sporit esențial în ultimii ani. Noi am transformat în dolari americani schimburile comerciale agricole între 2000 și 2009 și am constatat că valoarea creșterii schimburilor era de două ori mai mare prin comparație cu restul lumii și am constatat că există modificări în rația sud-sud cu o creștere foarte mare a veniturilor, mai ales în Asia, și de asemenea, așa cum au arătat uh, unii dintre cei de aici, foarte multe companii își organizează producția în funcție de modificările și de uh, ce relație există la nivel de producție pe plan mondial. Firește că această criză economică la nivel mondial a avut un impact major asupra schimburilor comerciale agricole, dar dacă ne uităm la, spre exemplu, comercializarea de bunuri și servicii care au scăzut cu 12% în 2009, comerțul cu produse agricole n-a scăzut decât cu 3%. Firește că am avut o, crește, o scădere majoră în valoare, deoarece acea scădere se datorează foarte mult, scăderii foarte bruște la prețurile agricole prin comparație cu 2008. Dați-mi voie să vă prezint niște cifre pentru a reuși să vedem unde se află Uniunea Europeană în raport cu ceilalți parteneri importanți în ceea ce privește schimburile agricole și comerțul cu produse agricole. Și cred că aceste cifre vă interesează. Uniunea Europeană este principalul uh, partener comercial pe plan mondial. Împreună cu Statele Unite asigurăm uh, cea mai mare parte a produselor agricole și alimentare pe plan mondial. În 2009, dacă exprimăm dolari americani, valoarea exporturilor s-a ridicat la 104 miliarde de dolari americani, exact la fel ca Statele Unite ale Americii și avem o cotă a exporturilor care se situează puțin sub 18%. Cea de-a treia putere aflată în creștere este Brazilia. Exporturile Braziliei erau în valoare de 14 miliarde în medie în, între 99 și 2001 și a ajuns la 55 de miliarde în 2009 și a depășit Canada și este acum pe locul 3. În ceea ce privește importurile, Uniunea Europeană este cel mai mare importator pe plan mondial. Importurile noastre pe anul 2009 erau cam de 107 miliarde de dolari de departe pe locul 1, pe locul 2 fiind Statele Unite cu 77 de miliarde. Japonia și China, China a intrat în să spunem, grupul de vârf al țărilor importatoare se află pe locul 3 și respectiv 4 Importurile Uniunii Europene reprezintă 19% din valoarea totală a importurilor de agricultură, de proste agricole pe plan mondial. Deci 19% din valoarea totală a importurilor și 18% din valoarea totală a exporturilor. Și acum câteva cuvinte în legătură cu structura exporturilor noastre. Principalele produse pe care le exportăm deci vă rog frumos, haideți să fiți mai concise în observațiile pe care le faceți. Bine, dați-mi voie să vă spun că principalele noastre exporturi reprezintă produsele finite care de cele mai multe ori ajung în țările dezvoltate și către consumatori înstăriți. Produsele finale de calitate la asta se referă, e vorba de importuri din țări aflate în dezvoltare și țin de uh, furaje pentru animale și în același timp produse tropicale, gen uh, exotice, gen cafea, cacao sau alte produse exotice, banane să zicem. Dacă ne uităm la structura schimburilor noastre comerciale internaționale, constatăm că, până la urmă, principalul nostru atur reprezintă calitatea ridicată a produselor cu val- și valoarea adăugată a produselor și, în acest sens, e nevoie să existe și importuri pentru a reuși noi să producem uh, aceste produse de valoare adăugată ridicată. De aceea noi considerăm că aceste produse cu valoare adăugată mare reprezintă opțiunea cea mai solidă pentru viitor și vor reprezenta, de altfel, și viitorul Um, comerțului cu produse agricole. Iar uh, dacă ne uităm la agenții economici din domeniul comercial din Uniunea Europeană și la campaniile lor inteligente de marketing și promovare, și dacă ne uităm la faptul că ei în negociere uh, se concentrează foarte mult pe aceste produse cu valoare adăugată mare cum ar fi, și uh, pe indicații geografice, ne dăm seama că aceasta este soluția pentru viitor. Uh, vă mai spun că vă stăm la dispoziție pentru a vă transmite orice fel de informații de care aveți nevoie pentru raportul dumneavoastră și, uh, de asemenea, ce privește serviciile Comisiei și DG Agri pentru acest raport foarte important. Mulțumim foarte mult și pe viitor vom avea ocazia să mai discutăm aceste chestiuni și aceste detalii și Mai sunt observații de făcut. Nu aș dori să mulțumesc tuturor, doamna raportor, pentru că a participat la această dezbatere. O observație. Cele mai sărace țări din lume sunt conduse de uh, dictatori de stânga. Deci eu cred că se impune să scriem un raport care să reflecte părerea acestui, eh, acestei comisii și, din păcate, acest raport nu o să schimbe lumea. Thank you. Mulțumesc. Domnul uh, Jadu. Am ascultat foarte mult, uh, foarte mult interes ce a spus doamna. A spus ceva absolut inacceptabil și anume că țările uh, în curs de dezvoltare sunt toate conduse de către dictatori de stânga. Stai așa, dictatorii de stânga, putem vorbi de dictatori de dreapta și aș vrea să și spun povestea uh, unor dictatori de dreapta. Există și fasciști care au fost la putere și pe care uneori ați sprijinit. Deci este inacceptabil acest lucru pentru familia politică din care fac parte, după care o să avem și dezbaterea cu cei de la Comisie. First, uh, the consideration... În primul rând e vorba de um, nou raport care este pentru data de 25-26 octombrie și acum haideți să trecem la punctul 13 acordarea unor garanții din partea Uniunii Europene pentru Banca Europeană de Investiții eh, pentru pierderile care rezultă din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte în afara Uniunii Europene. Raportorul nostru este domnul William Dartmouth din partea uh, eh, EV și acum Comisia ne propune să Trecem mai departe. Vă rog frumos, domnul președinte, vă rog foarte mult să dați dovadă de respect. Vă rog frumos pentru această comisie. I will give the floor to William Dartmouth. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să spun că una dintre marile privilegii ale Comisiei INTA o reprezintă modul în care noastră prezidați și ați prezidat în mod impecabil. Și vă rog să mă iertați, pur și simplu, unul dintre punctele de pe ordinea de zi a fost eh, schimbat, mutat. Totuși, comentariile pe care le-am făcut eu rămân autentice și chiar o să le pun pe uh, site-ul meu personal. În legătură cu această chestiune, s-ar putea ca rapoartele să nu schimbe lumea, însă putem măcar să ne străduim și uh, aici sunt de acord cu colegii mei din stânga. O să mă mulțumesc, o să mă mărginesc la o prezentare foarte concisă uh, datorită bunelor oficii, să spunem, și îngăduinței secretariatului, acum uh, cunosc mult mai bine acest subiect decât uh, în urmă cu 24 de ore. Banca Europeană de Investiții Așa are menirea de a sprijini și citez din, chiar din documentul lor pentru a sprijini investițiile solide care să sprijine atingerea țintelor Uniunii Europene. De asemenea, mai scrie acolo că obiectivele în materie de împrumut pentru regiunile care sunt în afara teritoriului um, băncii E vorba de instrumente de preaderare, dezvoltare a sectorului privat, a sectorului financiar, de asemenea dezvoltare a sectorului de infrastructură și asigurării unei alimentări cu energie în mod durabil, precum și sprijinirea prezenței Uniunii Europene. Aș atrage atenția acestei comisii asupra unei clauze la articolul 5, acolo unde scrie că Banca Europeană de Investiții se va consulta cu Serviciul European de Acțiune Externă în legătură cu politicile uh, care trebuie aplicate și pentru, vorbim de o bancă pentru că împrumută bani, există însă și o anumită agenda Uniunii Europene și de care se ține cont și o serie de politici. Există în acest moment un anumit nivel de garanție, de garantare, 25,8 miliarde de euro este valoarea acestor garanții și tocmai pentru că este garantat, efectul este acela de a produce capital. Vorbim de capital, e un fel de, să spunem, criptocapital propriu. Iar acest lucru înseamnă 500 de miliarde de uh, euro care pot fi acordate ca împrumut în baza acestor garanții. Deci acest gen de capital este o, o marjă de capital și de lichiditate pe care o um, depășește cu mult ceea ce au cele mai multe dintre bănci. Ba, cred că ar trebui să existe în plus de 2 miliarde de euro care să fie alocate acestor garanții astfel încât să se ajungă la 27,8 miliarde acest nivel. Acest lucru din uh, această sumă, 2 miliarde ar urma să fie alocate punctual pentru schimbările climatice și mă gândesc că acest lucru ar trebui, mă rog, formulat un pic diferit, adică împotriva schimbărilor climatice, nu pentru schimbări climatice. Cred că încercăm să le oprim, nu să le sporim, zice domnul Dartmouth. De asemenea, aș mai face o observație și anume că există anumite priorități naționale care au fost stabilite și mi se pare că ele sunt aleatorii. Există cinci țări care le se va acorda prioritate Islanda pentru instrumentele de preaderare, Belarus pentru procesul de privatizare, Libia uh, pentru politicile anti-imigrare și anti-HIV, Irak pentru infrastructură și Cambodgia pentru a uh, sprijini procesul democratic. Iată cele cinci țări care au fost identificate punctual. Aceasta este uh, situația în acest moment, iată prezentarea mea și aștept comentarii din partea membrilor comisiei. Pot să vă asigur că ulterior urmează să îmi prezint părerea în orice caz mult mai târziu. Înainte de a da cuvântul celor membre comisiei, aș dori să vă reamintesc că al doilea schimb de opinii este programat pentru 30 august, sfârșitul lunii, iar analiza proiectului de raport este prevăzută pentru sfârșitul lunii uh, septembrie, 28 sau 29. Temria Nicjalou din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Banca Europeană de Investiții are un mandat în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. După părerea noastră, acest lucru este un lucru foarte bun. Faptul că Banca Europeană de Investiții ar putea să reprezinte un vector al investițiilor din planul de relansare european, care se axează parțial pe eficacitatea energetică prin acordarea de împrumuturi unor orașe și în unor regiuni în mod deosebit, folosindu-se efectiv de capacitatea sa de a strânge alte fonduri. Toate aceste chestiuni se par foarte bune. În ceea ce privește însă consolidarea, mă rog, sporirea cu 2 miliarde a sumei pentru schimbările climatice, firește că am dorit și noi să știm ceva, să aflăm ceva mai multe în legătură cu capacitatea Băncii Europene de Investiții de a-și extinde mandatul în legătură cu acest subiect și, de asemenea, care ar fi criteriile în ceea ce privește alegerile beneficiarilor și în materie de proiecte. Parlamentul European de mai multe ori a făcut recomandări foarte ferme ca Banca Europeană de Investiții să nu sprijine proiecte și mai ales în ceea ce privește energia fosilă sau ceea ce ar putea, mă rog, reprezenta astăzi, să spunem, marile baraje sau să zicem, captare și, ca, și depozitarea, stocarea carbonului. Deci acest uh, lucru ar putea să apară ca atare în raport și anume să fie foarte clar lămurite capacitatea și mandatul BEI și să ne asigurăm de asemenea că proiectele care vor asigura finanțarea în materie de schimbări climatice vor exclude marile uh, baraje, captarea de carbon și uh, proiectele gen centrale termice pe cărbune sau, mă rog, centralele atomo-electrice, așa cum se constată că există proiecte peste tot. Iuliu Winkler, care este raportor din umbră din partea BPI. Uh, thank you very much, Chairman. Uh, it's, uh, of course... Mulțumesc, domnule președinte. Este un prim schimb de părere. Așa că o să fiu succint. Salut faptul că avem această revizuire de la jumătatea parcursului, fiindcă, iată, ne aflăm la jumătatea perspectivelor financiare 2007-2013. Aș vrea să subliniez niște elemente noi din acest mandat și să vorbea despre mandatul BEI, iar eu aș dori să menționez un element, și anume înlocuirea obiectivelor regionale cu cele orizontale. Și, într-adevăr, ar trebui să le discutăm și să discutăm modul în care sunt definite. Putem să discutăm, să vedem dacă Parlamentul are rolul de a interzice unele obiective sau comisia noastră sau rolul nostru este de a stabili criterii și să le dezbate de obiectivele? Venind dintr-o țară care este una dintre cele mai noi membre ale Uniunii Europene, aș dori să subliniez faptul că obiective cum ar fi infrastructura de mediu, dezvoltarea sectorului privat, mai ales uh, a IMM, dezvoltarea IMM-urilor, un obiectiv foarte important pentru PPE, sunt foarte importante și foarte bine stabilite. În ceea ce privește noile elemente ale mandatului și eh, definiția regională a priorităților, sunt de părere că este foarte important și mi se pare foarte relevant ca țările din politica de vecinătate și țările care urmează să adere la Uniunea Europeană să fie cei mai importanți beneficiari ai activității Băncii Europene de Investiții. Acordurile de aderare sau acordurile de parteneriat european uh, joacă un rol foarte important, după părerea mea, iar dacă acestea ar putea fi eficientizate uh, în urma investițiilor activităților uh, finanțate de investițiile BEI, atunci ar fi într-adevăr uh, o, o direcție foarte bună pentru activitatea băncii. Mulțumesc! Domnul așa are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, de la bun început vreau să spun și eu că elementele introduse în noua decizie privind garanțiile bugetare acordate băncii europene de investiții sunt uh, pozitive. ele practic direcționează acțiunile viitoare ale băncii europene de investiții către finanțarea de proiecte axate pe lupta împotriva schimbărilor climatice așa cum s a spus pe dezvoltarea infrastructurii sociale economice și de mediu pe promovarea transportului durabil și pe dezvoltarea sectorului privat local în special întreprinderile mici și mijlocii de aceea cred că îmbunătăirea accesului întreprinderilor mici i mijlocii la capital poate juca un rol esenial în stimularea economiilor i în combaterea omajului. finanarea de astfel de proiecte contribuie la dezvoltarea economică i socială a partenerilor comerciali ai uniunii europene i promovează totodată dezvoltarea durabilă la scară largă vizând eradicarea sărăciei sprijinirea creterii economice sustenabile i promovarea unor condiii favorabile comerului vreau să vă amintesc i nu trebuie să uităm că volumul împrumuturilor băncii europene de investiii în afara uniunii reprezintă jumătate din cele acordate de către banca mondială. practic banca europeană de investiii este prin urmare un instrument foarte puternic care va contribui mai eficient i mai vizibil la îndeplinirea obiectivelor de cooperare i de dezvoltare în ările tere prin intermediul acestei decizii în final vreau doar să mai menionez faptul că ar fi bine i ar fi utile evaluări anuale ale accesibilităii i eficienei împrumuturilor atât pentru o mai mare transparenă privind destinaia lor finală cât i pentru ameliorarea parcursului birocratic. Mulțumesc. I, I am told that the representative of the European Investment... Înțeleg că și reprezentantul BEI este alături de noi așa încât îi dau cuvântul cu plăcere domnului Alessandro Carano, care este eh, șef eh, de unitate împrumuturi, pentru împrumuturi în afara Uniunii Europene. Bine ați venit, aveți cuvântul pentru scurte eh, comentarii în legătură cu această propunere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Raporter into Mulțumesc domnului raportor și celorlalte, perso- celorlalte persoane care au luat cuvântul. Pe noi ne bucură implicarea Parlamentului European, care reprezintă un, nou, un lucru nou în acest mandat, în conformitate cu uh, deciziile Curții Europene de Justiție. Până acum uh, hotărârile erau luate de Consiliu, acum sunt luate prin o decizie și de Parlamentul European. Uh, Iată, salutăm uh, interesul uh, pentru activitățile BEI uh, și din partea Comisiei dumneavoastră, interes care a crescut în ultimii ani treptat, ajungând la un nivel de uh, finanțare ca BERD și reprezentând jumătate din Banca Mondială. Propunerea Comisiei uh, ne bucură în linii mari, uh, care respectă raportul de la jumătate de parcurs și știți poate că la ECOFIN s-au dat uh, orientări generale privind această propunere. E nevoie totuși să armonizăm ambițiile cu, cu cerințele mandatului și cu, cu, cu capacitățile BEI. Trebuie să aliniem toate aceste aspecte, mai ales în momentul în care vorbim despre uh, evoluția activității BEI către aspecte de dezvoltare, ceea ce necesită resurse specifice și o abordare anume acolo unde BEI ar trebui să ofere mai multă atenție. După cum știți, BEI este o bancă europeană și sprijină politicile europene. Noi suntem uh, răspunzători politic în fața Parlamentului și vă stăm la dispoziție pentru orice lămuriri ale propunerii alături de colegii de la comisie. Așteptăm și îndrumările dumneavoastră privind chestiuni specifice. Domnul Ransdorf dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog frumos să fiți succint, fiindcă nu avem mult timp la dispoziție. Nu avem timp? V-am dat cuvântul. Puteți vorbi numai să fiți succint, vă rog. Pe scurt, da, două observații. Se face referire în text la consultarea serviciilor externe. Serviciul extern european este o cutie goală, pur și simplu, iar noi ar trebui să intrăm în acest loc gol, să umplem această lacună, fiindcă este foarte important să se evite unele riscuri pe viitor în acest domeniu. Iar, în al doilea rând, În uh, continuarea argumentelor domnului Winkler, trebuie să ne aplicăm asupra unor uh, lucruri fezabile, uh, integrarea Balcanilor, de pildă, fiindcă fără Balcanii, fără Balcani, Uniunea Europeană nu este întreagă. Aveți propuneri din partea Comisiei, dați fiindcă ne ocupăm de propunerea Comisiei, domnule Domnul Stefan Apel. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, această propunere vine în urma nevoii de revizuire la jumătatea parcursului pentru a avea și un supliment de 2 miliarde în propunerea înaintată de comisie am uh, propus alocarea acestor 2 miliarde suplimentare pentru schimbări climatice. În egală măsură am propus prelungirea eligibilității țărilor uh, cu țările numite de raportor. Dar uh, prioritatea acreditării BEI se va, va viza aceste țări, iar bineînțeles e vorba de niște criterii de eligibilitate și uh, creditarea depinde de niște criterii politice care trebuie întrunite. Am luat notă de faptul că Consiliul uh, a avut o abordare pozitivă în general, astfel încât sper să avem uh, discuții rodnice aici care să ne permite să continuăm uh, activitatea lină a acreditării BEI uh, prin intermediul unor decizii rapide. Vă mulțumesc. Mai are cineva vreo uh, ceva de spus? Domnul ne niște um, observații de încheiere. E singurul, e singurul loc unde când vorbesc mă roagă lumea să deschid microfonul. Am luat notă de um, observațiile colegilor, comentariile colegilor. Domnule Ianic Jadou, stați liniștit să știți că noi vom pune întrebarea uh, pentru ce vor fi acordate creditele uh, pentru combaterea schimbărilor climatice. Domnul Winkler a spus lucrurilor pe nume că a existat o schimbare, că uh, Acum, coreditarea este, împrumuturile sunt orizontale și nu regionale. Eu n-am spus acest lucru și acest lucru se leagă și de chestiunea Balcanilor. M-a interesat foarte mult faptul că BEI reprezintă 50% de, din creditarea Băncii Mondiale și că și BERD are aceeași dimensiune de creditare ca are același volum de creditare ca BEI, deci împreună jumătate cu jumătate face un întreg, deci împreună creditează la fel de mult ca Banca Mondială. Aștept cu nerăbdare schimbul de păreri și vreau să, în egală măsură să mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru comentariile lor uh, relevante și foarte pertinente. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze spune domnul președinte, îmi cer scuze oaspetelui nostru, ambasadorul Africii de Sud, fiindcă am întârziat puțin, dar uh, iată, trebuie să încheiem cu punctele de pe ordinea de zi înainte de a discuta cu domnia sa, uh, îl rog să aibă puțin răbdare și ajungem acum la punctul 14, modificarea regulamentului numărul 1615-2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al, comi al comunităților europene în ceea ce privește Serviciul European pentru Acțiune Externă. Raportul nostru este Caderarif de... și îi dau cuvântul. Euh, vă mulțumesc. Foarte rapid vreau să vă aduc câteva precizări în ce privește calendarul. Așa cum știți, uh, pe 21 iunie la Madrid s-a ajuns la un acord în ce privește Serviciul European de Acțiune Externă. Săptămâna trecută am votat și la FED și la sesiunea plenară în ce privește cadrul general pentru acest nou serviciu. El funcționează potrivit unui regulament general, a două regulamente suplimentare, mai ales în ce privește competențele și personalul, și regulamentul financiar asupra căruia uh, m-am aplicat eu. Pentru a evita colegilor anumite lucruri care pot fi greu de înțeles, reprezentațiile diplomatice ale Uniunii Europene au un buget de funcționare, toate aceste delegații vor face parte din Serviciul European de Acțiune Externă, uh, va exista un buget propriu care le va fi alocat uh, uh, potrivit regulamentului financiar, iar proiectul meu de aviz arată un lucru care este important pentru noi și mai ales pentru comisia noastră. În cazul unui litigiu în ce privește folosirea bugetului în domeniul politicii comerciale, el va trebui soluționat de către comisie și nu de doamna înalt reprezentant. Deci, reprezentantul Uniunii Europene uh, dintr-o țară terță va trebui să dea seamă față de uh, șefa sa, doamna Ashton, dar și față de comisie și aceasta din urmă va tranșa pentru a soluționa litigiul și nu doamna înalt reprezentant. Pentru că politica comercială externă este un domeniu exclusiv de competențe al Uniunii Europene și nu doamna înalt reprezentant are ultimul cuvânt de spus. Sper că am clarificat acest punct. Mulțumesc, spune președintele. Comisia competentă în fond este Comisia de Bugete. Calendarul este unul foarte strâns. Data de 16 iulie este termenul limită de depunere a amendamentelor și comisia noastră va trebui să voteze pe 30 august. Nu văd niciun raportor din umbră. Dorește cineva să ia cuvântul? Dintre ceilalți membri ai comisiei? Nu? Atunci dau cuvântul comisiei. Domnul Gil Christ Paraschevici. Îmi pare rău dacă nu v-am pronunțat bine numele. Nu, uh, domnule președinte, eu sunt Brandon Coogan și îl înlocuiesc pe colegul meu astăzi, da. E mai ușor de pronunțat numele dumneavoastră. Da, vă mulțumesc că ne-ați invitat. E prima, e a doua oară când particip la reuniunile unei comisii parlamentare și, în general, noi încercăm să stabilim uh, aceleași obiective ca și Parlamentul European să stabilim acest serviciu european de acțiune externă pe o, niște uh, fundații sănătoase și să facem acest lucru cât mai uh, rapid, cu putință. Este o prioritate pentru întreaga Uniune, uh, atât de natură politică, cât și practică. Am ascultat detaliile în ce privește proiectul dumneavoastră de aviz noi suntem uh, de acord cu poziția Parlamentului asupra acestui dosar. Rezultatul uh, uh, dialogului multipartit cu cele patru părți implicate a avut loc la Madrid și rezultatul acela a fost important. Vă mulțumesc! Uh, ați primit proiectul de aviz în uh, mapele dumneavoastră. Mai dorește domnul Arif să facă niște, con, niște observații de final. Deci nu uitați că 16 iulie este data pentru uh, depunerea amendamentelor. Acum putem să trecem la punctul 15 relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Africa de Sud și îl salutăm pe domnul ambasador Anil Suclal, îi urăm bun venit la comisia noastră. Ne bucurăm că ați putut să veniți și să vorbiți în fața comisiei noastre. Africa de Sud este principalul nostru partener comercial din continentul african Relațiile uh, se desfășoară în cadrul acordului de um, cooperare. Africa de Sud uh, în cadrul uh, SADC a început acest acord, negocierile pentru un acord de cooperare în 2007, dar până la urmă nu l-a semnat. De aceea noi am hotărât să organizăm o delegație care să se deplaseze în Africa de Sud în luna octombrie anului acesta și cu cooperarea distinsului nostru oaspete, această vizită credem că va fi foarte utilă pentru a înțelege mai bine uh, secretele acestei economii în plin uh, boom economic și pentru a înțelege rolul pe care îl joacă această țară, care este o putere regională foarte importantă. Prin urmare, doresc să urez din nou bun venit domnului Anil Suclal și profit de ocazie pentru a-i felicita pe oaspeții noștri sud-africani pentru Uh, succesul răsunător al uh, organizării um, campionatului mondial de fotbal. Cred că a fost o mândrie pentru toți uh, concetățenii dumneavoastră. Totul s-a desfășurat în cele mai bune condiții și Africa de Sud a dovedit că avea toate competențele pentru a organiza un eveniment de o asemenea amploare. Domnul Suclal este ambasador pentru Belgia, Luxemburg și Uniunea Europeană. Aveți cuvântul, domnule ambasador. Thank you, uh, Prof. Marera. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin uh, a ne exprima gratitudinea pentru invitația pe care ne-ați acordat-o. De asemenea, sunteți amabil că ne-ați felicitat pentru organizarea uh, uh, campionatului mondial de fotbal al FIFA. Și cred că uh, a înțeles toată lumea de, de ce a meritat să organizăm acest turneu în acest continent. Am să vorbesc foarte pe scurt despre relațiile noastre comerciale Așa cum știți, Uniunea Europeană este un partener strategic pentru noi. Imediat după ce am devenit o democrație în 1994, Uniunea Europeană ne-a făcut oferta de a negocia un acord de liber schimb și un um, acord de cooperare și asociere. Și așa numitul TDCA, acest acord a fost uh, negociat uh, până în 1999 când a fost semnat și a intrat în vigoare în noiembrie 2000. E vorba despre un acord de liber schimb, dar în același timp și un dialog politic, o, o, relații comerciale și economice și o, uh, de asemenea uh, relații uh, care să permită uh, dezvoltarea reciprocă. Este un acord deosebit de cuprinzător și de complex care funcționează foarte bine. În 2005, Uniunea Europeană ne-a permis să, ne, să extindem domeniul de acoperire a acestui acord fostul nostru președinte, domnul Tabumbechi, a primit un document neoficial cu privire la extinderea acestui parteneriat strategic și în cadrul dialogului Coba Coba, care uh, este numele uh, copacului galben, care este emblema țării noastre, este um, acel copac uh, la umbra căreia se adună liderii comunității pentru a lua decizii. Relațiile guvernamentale, de asemenea, au luat amploare între Uniunea Europeană și Africa de Sud. Și, uh, în plus, acum se organizează acest summit anual. Uh, anul acesta el va avea loc la Bruxelles pe 28 septembrie și unde va uh, participa și președintele țării noastre. în afara faptului că este principalul nou uh, partener comercial, este și principala sursă a investițiilor directe străine și principala sursă de turiști. Foarte mulți cetățeni europeni au venit în Africa de Sud cu ocazia Campionatului Mondial de Fotbal și bineînțeles că dumneavoastră sunteți și principalul nostru partener în ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Pentru Uh, perioada 2007-2013, 980 de milioane de euro, ne-au, 918 milioane de euro, mă scuzați, ne-au fost acordate și uh, o sumă suplimentară de 20 de milioane uh, vor mai fi uh, uh, folosiți pentru a finanța deosebite proiecte. 985 de miliarde de euro este suma investițiilor totale de origine europeană în Africa de Sud. A, ă, mi s-a cerut cifra în moneda națională ă, din Africa de Sud, dar paritatea este aproape de 1 la 1. S-au făcut progrese în ce privește eliminarea barierelor vamale, a taxelor vamale, astfel încât în următorii zece ani Uh, um, pentru uh, Europa și în următorii 12 ani pentru Africa de Sus să se ajungă la o eliminare totală a uh, barierelor vamale. Și sperăm că până în anul 2012 toate schimburile comerciale se vor face fără taxe vamale. De asemenea, putem să vedem cât de mult au crescut schimburile comerciale din 2000 până în 2009 datorită acestui acord de la 11 la 22 de miliarde de euro. Pot să vă mai dau și alte cifre în ce privește exporturile și importurile între perioada 2000 și 2008. E adevărat însă că s-a înregistrat o scădere uh, în, în anii 2008 și 2009. Produsele chimice, farmaceutice, uh, uh, produsele industriei siderurgice reprezintă exporturile noastre și noi importăm mai ales uh, um, produse um, procesate, foarte multe um, produse ale industriei constructoare de mașini, ale, ale industriilor uh, de, de, um, cu mare aport tehnologic și relațiile dintre Africa de Sud și statele membre uh, ale Uniunii Europene se dezvoltă bine, dar există încă un mare potențial de creștere. În ce privește provocările, noi am făcut un studiu comun asupra impactului acestui acord um, uh, în ce privește schimburile comerciale, un studiu care a fost făcut în anul 2002 și ne-am dat seama că există anumite obstacole, precum anumite legislații europene, precum legislația ce privește mediul și că există anumite cerințe în ce privește produsele piscicole, normele de pescuit, uh, care de asemenea ne afectează. De asemenea, în ce privește IMM-urile, aveți o legislație foarte complexă care care pentru noi este în continuare greu de înțeles. De asemenea, sistemul de alertă precoce este unul care pentru noi este greu de aplicat. Acum aș vrea să vorbesc despre uh, uh, negocierile în ce privește uh, Um, instrumentul IPA. Mai întâi noi am fost un observator pentru că noi avem propriul acord deosebit de cuprinzător cu Uniunea Europeană, deci nu exista pentru noi o adevărată necesitate să facem parte din aceste negocieri, dar am fost invitați să fim observatori. În anul 2006 ni s-a cerut să fim membru cu drepturi de pline din grupul IPA și nu numai niște observatori. Ministrii uh, țărilor IPA au uh, făcut această cerere în mod oficial. Noi am fost de acord cu condiția să revizuim și capitolul relațiilor comerciale din uh, acordul nostru TDCA cu Uniunea Europeană. tocmai pentru a armoniza relațiile comerciale dintre țările din regiune, noi inclusiv și Uniunea Europeană am acceptat să fim parteneri cu drepturi de pline al a, uh, acestui instrument. Acordul SACO ne obligă să negociem în calitate de grup și nu pe plan individual. Deci este nevoie de un mecanism de negociere comun pentru că statele nu pot să negocieze pe uh, plan individual. Așa cum știți, negocierile din cadrul instrumentului IPA au fost uh, destul de uh, greu de dus și încă sunt în curs de derulare. Știți probabil că în luna iunie anului trecut, patru dintre membrii IPA și Sadoko, uh, Lesotho, Swaziland uh, și Mozambic uh, și Botswana au semnat acest acord, însă noi nu am făcut-o din mai multe motive. În primul rând, pentru că mai rămâneau multe chestiuni care trebuiau clarificate în cadrul negocierilor pentru ca noi să putem să semnăm acordul. Însă decizia luată de Botswana, uh, Lesotho și Swaziland a au permis ca țări precum Angola, Namibia și Africa de Sud să nu mai aibă aceleași îngrijorări ca și înainte, mai ales uh, în ce privește uh, limitarea marjei de negociere. Și sperăm ca astfel pe viitor să putem să ne diversificăm relațiile comerciale pentru a permite o mai bună dezvoltare a regiunii noastre. Atunci când doamna Ashton a devenit uh, comisar pentru relațiile comerciale, ea a dinamizat mult aceste negocieri. Dumnea ei a vizitat Namibia și Africa de Sud în luna februarie anului trecut. Și atunci dumnea ei a fost de acord cu faptul că trebuia să uh, trecem din nou în revistă acele chestiuni care nu fusese soluționate. Atunci am organizat în luna martie anului trecut o nouă rundă de negociere în Namibia, unde am ajuns la un acord asupra cinci puncte care nu fusese soluționate înainte. Aici sunt incluse taxele de import, siguranța alimentară, libera circulație a mărfurilor, mai ales în zona IPA. Principala uh, chestiune, ca să spun așa, chestiunea spinoasă este uh, definirea părților, clauza națiunii cele mai favorizate și clauzele de salvgardare. Pe 20 martie 2009, doamna Ashton și ministrii IPA ne-au informat de faptul că Uniunea Europeană era pregătită să semneze acordul IPA cu condiția ca Botswana, uh, uh, Lesotho, Swaziland uh, și Mozambic să primească această clauză a națiunii cele mai favorizate. La această întâlnire de la uh, Stockholm am reușit să punem bazele uh, încheierii negocierilor acestui acord. Noi, Angola, și Namibia, așteptăm să existe noi prevederi în ce privește cele cinci domenii unde noi ne-am înțeles să fie extins domeniul de acoperire al acordului IPA. Însă, din păcate, ni s-a spus că nu se, putea, uh, nu se puteau, uh, nu puteau fi securizate aceste noi prevederi în urma întâlnirii de la OCOPO, cel puțin nu în acordul intermediar, ci mai degrabă într-un acord final. Până la urmă, această declarație care ar fi trebuit să fie negociată uh, cu toate părțile a fost uh, emisă unilateral de către uh, um, comunitatea europeană. În luna ianuarie anului 2010, Consiliul SACO a decis că aplicarea și implementarea acordului de la OMC ar trebui suspendat pentru a permite soluționarea chestiunilor rămase în suspans în um, acordul interimar IPA. S-a luat o decizie deoarece s-a ajuns la uh, uh, concluzia că dacă ar fi aplicat acordul interimar IVA, s-ar duce la o explozie a um, acordurilor în vigoare în regiunea SACO pentru că ar dispare uh, taxele vamale la export. Însă, noi nu ne doream o încetare a negocierilor și l-am informat pe domnul comisar de Gucht. Însă acesta, în loc să se ocupe de ceea ce au propus uh, în substanță ministrii Sacco, ne spune că principala prioritate a Uniunii Europene este aplicarea acordului interimar IPA. Și această scrisoare chiar contrazice spiritul deciziei uh, Uh, Comisiei Europene care spunea că se recomandă Uniunii Europene să dea dovadă de flexibilitate în negocierile cu țările din regiunea SACO. Împreună cu deputații din Africa de Sud am discutat despre această chestiune și președinții și vicepreședinții Comisiei Mixte, Delegației Interparlamentare Mixte UE Africa de Sud au scris domnului comisar de Gucht ca să-i spună că această atitudine nu era acceptabilă și că era nevoie de un nou imbold pentru aceste negocieri. Noi credem că trebuie să suspendăm implementarea și ratificarea acordului interimar pentru ca să putem încheia negocierile acordului final cât mai repede cu putință ca să ne ocupăm de toate chestiunile care au mai rămas pe rol pentru că au trecut deja aproape 14 luni de când nu s-a mai făcut nimic, de când a început acest proces de negociere și sperăm că toate părțile implicate își doresc continuarea acestor negocieri și soluționarea Uh, punctelor care mai uh, trebuie clarificate într-o perioadă rezonabilă de timp. Da, cred că am să închei aici, domnule președinte. Lionel October, care este lângă mine, este șeful uh, uh, um, misiunii economice și mai am și alți colegi care se ocupă de acest, uh, uh, aceste negocieri din cadrul instrumentului IPA. Deci și ei pot să vă dea lămuriri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Haideți acum să deschidem schimbul de opinii și începem cu membrii acestei comisii. Are cuvântul Cristiana Muscardini din partea Partidului Popular European. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezentarea dumneavoastră lungă și exactă, o prezentare care, după părerea mea, ar trebui să fie studiată cu foarte multă atenție. Sunt importante veștile cu privește uh, instrumentele pe care le-ați prezentat, însă mi-aș permite să supun atenției dumneavoastră alte două aspecte la care noi ținem foarte tare, și anume, e vorba despre rolul pe care dorește să l joace Africa de Sud în încercarea de a ajunge la o soluționare fericită a rundei de negocieri Doha, dacă există această voință. În uh, mandatul precedent am urmărit rapoartele Parlamentului emise de această comisie și astfel fiecare dintre noi a avut posibilitatea, spre exemplu, de a se uita peste o propunere a Parlamentului European, chiar și în ceea ce privește modificarea din partea Organizației Mondiale a Comerțului și mă întrebam, pentru schimbarea Organizației Mondiale a Comerțului și mă întrebam dacă ar fi Africa de Sud de acord cu ceea ce la vremea respectivă Parlamentul a stabilit ca fiind o necesitate și anume ca unele dintre țări care acum, uh, să spunem, au o economie uh, care ar să fie dezvoltată nu ar trebui totuși să se situeze pe același nivel cu alte țări care sunt mult mai sărace și care sunt în continuare în curs de dezvoltare. Cu alte cuvinte, există țări care în acest moment au ajuns, să spunem, la nivel economic solid și sunt alte țări care se confruntă cu probleme economice foarte grave. De aceea v-aș întreba care este poziția dumneavoastră cu această nesfârșită rundă de negocieri Doha. O altă chestiune, un alt aspect pe care l-am discutat astăzi în anumite situații și cu domnul comisar de Hucht este faptul că pe continentul african, în ultima vreme, două țări foarte puternice din punct de vedere economic, cum sunt India și China, au uh, inițiat și au și continuat o politică agresivă, aș spune, aș îndrăzni să spun, sau măcar o politică foarte fermă, atât în ceea ce privește achiziționarea de terenuri, cât și în ceea ce privește schimburile comerciale. Uh, Uniunea Europeană este, să spunem, uh, un aliat foarte puternic în ceea ce privește dezvoltarea Africii de Sud și a continentului african. Noi am dorit să avem permanent relații mult mai puternice și consolidate cu această țară. Am dorit să știm care este poziția dumneavoastră cum vedeți această poziție uneori agresivă, aș spune, pe alocuri a Indiei și a Chinei pentru a putea să reglementați uh, abordarea și partenerul nostru economic și politic pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim și acum are cuvântul domnul Bernanghe din partea socialiștilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește uh, ape, în primul rând, uh, trebuie să facem uh, ce se poate astfel încât să se semneze un astfel de acord, de parteneriat. Nu trebuie spus că acest tip de acord, de aceste acorduri de parteneriat, de parteneriat pot fi semnate, să spunem, în mod provizoriu. Uniunea Vamală există și este în cadrul SADC deci este evident că din acest motiv există o serie de relații care se care sunt modificate pe aici pe acolo. De aceea nu cred că are sens să ne apucăm să încheiem acorduri cu anumite țări membre ale SADC. De aceea v-aș întreba, domnule ambasador, și v-aș spune că vă sprijin, v-aș spune că trebuie să ne reunim cât de curând pentru a sta de vorbă sau măcar pentru a negocia pe marginea unui acord de parteneriat definitiv. Cunoaștem tradiția relațiilor pe care le avem cu Africa de Sud și cred că a crescut nivelul de încredere între noi și toate aceste chestiuni au dus la o evoluție pozitivă a relațiilor economice între noi. În anii 90 situația nu a fost deloc ușoară, a fost nevoie să treacă patru ani până să reușim să încheiem un acord cu țara dumneavoastră. Chiar și așa se poate spune că este un acord stabil și nu cred că el trebuie să fie în niciun fel expus unui risc. Deci nu trebuie să ne gândim la o variantă provizorie, pentru că dacă am face acest lucru, nu am face altceva decât să periclităm și interesele altor membri ai SADC. Domnule, să dați în voie să vă mai pun o întrebare în legătură cu o altă chestiune. Zahărul. Până în acest moment nu a făcut obiectul niciun acord comercial, din câte știu. Și am primit informații din partea țării dumneavoastră. Se pare că mici, micii agricultori sunt foarte afectați de reforma funciară, de reforma agrară care are loc în țara dumneavoastră și acești mm, mici agricultori și-ar dori să se deschidă mai mult piețele în ceea ce privește producția de zahăr. V-aș întreba dacă puteți să-mi dați detalii în legătură cu zahărul. Yannick Jadot? din partea are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Ați organizat Cupa Mondială la rugby și acum ați organizat și Cupa Mondială la fotbal și de fiecare dată ați bătut Franța. Uh, și într-una cealaltă. La uh, Ruibi, bun, mi s-a părut că din punct de vedere sportiv n-a fost corect, dar din punct de vedere politic a fost un mesaj foarte puternic. Să știți că am ținut cu Africa de Sud în meciul cu Franța uh, la Cupa Mondială de la fotbal, dar uh, totuși este ziua națională a Franței și mi-aș dori să nu se transforme într-un obicei apucătorile astea. Și în ceea ce privește mm, totuși chestiunea pe care o discutăm pe fond, Africa de Sud, în cadrul negocierilor comerciale cu Organizația Mondială a Comerțului, a fost uh, dintre acele țări care au ținut foarte tare să se ajungă la o liberalizare foarte puternică, mai ales în ceea ce privește agricultura. Astăzi, din partea europenilor, este vehiculată ideea că pentru a ieși din acest blocaj al negocierilor la OMC, am putea să discutăm pe o agendă oarecum redusă. Spre exemplu, să vorbim despre bunurile, serviciile cu impact asupra asupra mediului sau asupra bunurilor ecologice. Având în vedere uh, inițiativa dumneavoastră la nivel de OMC, aș dori să știu dacă o astfel de agendă restrânsă este o perspectivă pe care o puteți lua în calcul dumneavoastră o țară ca Africa de Sud. O a doua întrebare. Firește că Africa de Sud, alături de Brazilia, Kenya și India, sunt niște țări care au o pondere uriașă în uh, stabilirea a ceea ce ar putea reprezenta relațiile multilaterale în prezent. Am constatat, spre exemplu, în cadrul negocierilor de la Copenhaga, am văzut cum China participă alături de Statele Unite la o viziune diferită a acestui multilateralism, care, să zicem, ar fi un fel de gentleman's agreement la nivel internațional și o situație în care statele își asumă angajamente individuale, iar în uh, cadrul internațional nu s-ar face altceva decât să se prezinte acele angajamente internaționale, dar uh, fără să se urmeze logica pe care a, urmat-o Europa și care respecta prevederile ONU, acolo unde se, se stabileau regulile de sus în jos și apoi toate statele urmau să adopte în mod diferențiat rezoluțiile ONU și să le aplice diferențiat. Aș vrea să știu care este părerea Africii de Sud în acest context și, în sfârșit, Europa este în curs de a stabili criterii în ceea ce privește agrocarburanții. E vorba de criterii de durabilitate și aș fi dorit să știu dacă o țară, cum este Africa de Sud, este gata să accepte din partea partenerilor comerciali comerciali ca aceștia să impună criterii de durabilitate în acordurile bilaterale sau multilaterale, uh, cum ar fi un acord de parteneriat economic. Mulțumesc, uh, dar fiindcă trebuie să-i lăsăm timp suficient distinsului oaspete să răspundă la întrebări, i-aș ruga pe următorii vorbitori să fie foarte concis. Domnul Campbell, din partea uh, EDF. Domnule ambasador, aș fi dorit să uh, Vă întreb cât de important este pentru comerțul uh, din Sud Africa poziția vârf pe care aveți în cap în Commonwealth și cum vedeți extinderea acestei poziții uh, către Commonwealth. Mă gândesc, spre exemplu, la relațiile cu India, care este una dintre națiile care se conturează a fi a doua putere economică mondială până în 2050. Mă întrebam dacă legăturile comune, uh, lingvistice, economice, sociale reprezintă un avantaj major al dumneavoastră din această perspectivă. Mulțumesc, domnul Ramsdorf, din partea Stâncii Unite. Uh, dacă tot s-a vorbit de Commonwealth, mi se pare foarte interesat că în cadrul Commonwealth bogăția nu este comună, joc de cuvinte în engleză. Și uh, aș dori să felicit pe oaspetele nostru din Africa de Sud pentru organizarea Cupei Mondiale la fotbal și um, mai ales pentru faptul că în vremuri de restriște a traversăm totuși o perioadă de reconstrucție, se pun la punct, punct planuri de dezvoltare, ori s-au confruntat cu presiuni bugetare, așadar au pus la punct acel manual, travel manual, prin care au reușit ca statul sud-african uh, să se comporte bine și trebuie să apreciem acest lucru. Uh, be... Întrebarea pe care aș adresa-o ar fi cum să procedăm mai departe pentru a menține această macrostabilitate financiară în Africa de Sud pentru a putea să asigurăm această uh, dezvoltare conform planurilor conturate, date fiind condițiile recente și în ceea ce privește presiunile imigraționiste. Uh, E adevărat că Africa de Sud este principalul factor în procesul de integrare și dezvoltare a continentului african în general, dar Africa de Sud este expusă unor presiuni imigraționiste foarte puternice din exterior, dinspre țările vecine. În mai 2008 am fost martori conflictelor între localnici și mulțimea de imigranți, mai ales cei veniți din Zimbabwe. De aceea, întrebarea mea este cum s-ar putea împiedica, preîntâmpina acest gen de presiuni migraționiste. Peter Stasny from EPP. Peter Stasny de la PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ambasador, și bine ați venit în această comisie și felicitări. Vă felicit și eu, uh, ca toată lumea, pentru modul în care ați organizat I read, I follow the media. Cupa Mondială. Am citit în presă și uh, vă uit, am citit și în presa scrisă. Trebuie să vă spun că toată lumea v-a făcut galerie și toată lumea uh, spera că o să iasă foarte bine și am fost foarte ușurat să constat că toate comentariile au fost fantastice și pur și simplu nu putem decât să sperăm că o să vă depuneți candidatura și pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2020 și să dea Dumnezeu să și câștigați, pentru că știu ce a însemnat pentru Corea de Sud, care a fost efectul în 2008, știu care a fost efectul pentru Sydney în 2000, pentru Beijing în 2008. A fost un punct final și a fost și practic uh, și, și dumneavoastră vă prefigurați ca o țară foarte puternică și anume că ați ajuns la anumit nivel printre țările de elită din lume. Și trebuie să răspundeți așteptărilor pe care le au oamenii de la voi și ați făcut o treabă extraordinară. Pur și simplu uh, v-aș întreba ce puteți face pentru că în mod evident ați dat explicații foarte limpezi. Cred că acest lucru uh, dacă ne uh, gândim la um, acest acord de parteneriat. E o situație foarte complicată, însă cred că înțelegeți dimensiunea regională pentru aceste acorduri, pentru SADC, pentru întreaga regiune și este și mai important și sunt convins că înțelegeți cât de important este acest acord pentru întregul continent, pentru că până la urmă toate privirile sunt ațintite asupra dumneavoastră și puteți da dovadă de uh, modul în care să spunem, uh, s-au întâmplat lucrurile și în același timp, uh, nu este tocmai amabil din partea mea să pun această întrebare, însă întrebarea este cum vă descurcați la capitolul corupție, pentru că asta e problema continentului, e o problemă mondială. Poate că e mai pronunțată în Africa, sunt convins că faceți o treabă foarte bună și uh, știu că există planuri de investiții de la sute de milioane la miliarde și uh, știu că au existat semne de întrebare din aceste puncte de vedere, vă put, dacă vă puteți pronunța în legătură cu aceste acorduri și cum mai stau lucrurile în domeniul corupției. Uh, Voi fi foarte concis, domnule președinte, însă vă rog să mă iertați că trebuie să fiu eu primul care trebuie să tempereze entuziasmul unora de aici, pentru că eu uh, pun la îndoială banii care au fost cheltuiți pentru organizarea Cupei Mondiale în Africa de Sud. Și cred că trebuie să semnalăm faptul că există o diferență foarte mare între stadioanele Ultimul Răcnet și milioanele și milioane de oameni foarte amărâți care nici măcar n-au unde, după ce să bea apă. Deci nu cred că e cazul să ne apucăm să ne felicităm între noi, firește că um, uh, ținem foarte bine, știm foarte bine că lucrările de construcție au adus câștiguri foarte mari, dar nu pentru majoritatea populației sud-africane și eram atent la ce spunea ambasadorul sud-african, spunând că s-a ajuns la o adevărată incriminare a, unor, uh, a protestelor pașnice ale localnicilor și ale liderilor sindicali, iar faptul că s-a recurs la forțe de poliție pentru a reprima aceste manifestații declarații, mi se pare că este pur și simplu o trădare a tradiției uh, pe care are clasa muncitoare din Africa și uh, a luptei pe care au dus-o în timpul acelui uh, crunt regim de apartheid în care au trăit. Domnule președinte, în ceea ce privește acum comerțul, v-aș ruga, domnule ambasador, să vă referiți punctual la negocierile uh, nesoluționate la care v-ați referit de mai multe ori și care se referă la dificultățile cu care se confruntă Africa de Sud în legătură cu acest parteneriat, care sunt uh, ele punctual și, de asemenea, în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană. Țări care s-au arătat dispuse să semneze acest acord. Care este situația între noastră și ei și mai ales cu privire la aceste chestiuni și la altele și în sfârșit pe viitor astfel de, pentru, viitorul, pentru viitoare acorduri comerciale, v-aș întreba care este filozofia de bază a guvernului um, din Africa de Sud pentru că a existat o tradiție, să spunem, a, um, a, a, dacă ne gândim la politici economice, foarte ferm de stânga, care este atitudinea actuală a guvernului aflat acum la putere, dacă ne raportăm la cererile care s-au făcut pentru privatizările masive și pentru liberalizarea serviciilor, ca fiind acestea o condiție pentru a permite încheierea de astfel de acorduri comerciale și în ce mod vor avea de câștigat milioanele și milioane de oameni săraci din Africa de Sud. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i dau acum cuvântul lui Michael Cashman, colegul nostru care prezidează delegația Uniunii Europene a relațiilor cu uh, Africa de Sud. Te rog, Michael. Având în vedere că oricum am depășit timpul programat, aș ruga și pe tine să fii foarte concis. Da, o să demonstrez că totuși concizia este sursa înțelepciunii și deși nu nu am fost invitat neapărat oficial în această comisie, mi s-a părut util să particip la această discuție în legătură cu aceste parteneriate. Nu aș dori Uh, pot să spun că am fost la fața locului recent și pot să vă spun că investițiile în infrastructură au efecte pozitive care merg uh, dincolo de, să spunem, uh, simpla, uh, simple dotări ca atare, ci pur și simplu sunt percepute foarte bine de cetățenii africani. Aflați în Africa de Sud, în data de 25 până pe, mă rog, 26 mai și am avut discuții extinse cu parlamentari și unele și, ce, și ambele părți, de fapt, au ridicat această problemă a acordului de parteneriat și am vorbit cu Carl de Hucht și am spus domnului comisar că, după părerea noastră, ar trebui să existe o întâlnire la nivel înalt, la nivel de miniștri, la care să participe dumnealui și miniștrii din uh, zona SADC pentru a demonstra că există voință politică necesară pentru a uh, duce la acest proces de negociere și mă bucur să constat că am primit un răspuns favorabil și dați-mi voie să vă prezint uh, elementele de bază și anume Comisia așteaptă cu nerăbdare următoarea întâlnire la vârf Africa UE pentru a analiza modul în care se vede situație cu partenerii africani și în același timp serviciile analizează posibilitatea organizării unei reuniuni ministeriale cu țările uh, SADC pentru Um, pe timpul vacanței de vară și aș dori să vă spun că eu unul salut această deplasare pe care comisia noastră o va întreprinde și cred că acest lucru va spori relațiile economice, personale și politice pe care le-am stabilit și în același timp cred că va spori și gradul de sinceritate Uh, cu care tratează ambele părți această problemă, pentru că vrem să contribuim cu toții la o soluție. Și aș mai pune o întrebare, v-aș ruga de fapt să mă țineți la curent cu modul în care va evolua visele noastră. Mi se pare Aș putea să vă însoțesc, dar și mai important ar fi dacă aș fi ținut la curent, pentru că aș vrea să vă dau o mână de ajutor oricum considerați că voi putea de cuvință și îi mulțumesc domnului ambasador pentru modul strălucit în care întotdeauna a întreținut relațiile cu Uniunea Europeană și cu statele europene. Mulțumesc, Michael, pentru intervenția ta. Dau acum cuvântul oaspetelui nostru pentru a răspunde la întrebările și observațiile făcute. Dar sunt convins că nu o să vă întindeți prea mult, nu-i așa? Da, domnule președinte, um, eu o să răspund două minute și colegul meu la rândul său un minut. Pe scurt, doresc să vă spun... În ceea ce privește rolul Africii de Sud pe continentul african, trebuie spus că în momentul în care am devenit democrație, nu ne-am aplecat doar asupra chestiunilor interne, și ne-am dat seama că puteam juca un uh, rol uh, mai important, chiar dacă nu a fost ușor. Într-adevăr, avem uh, probleme de sărăcie și comunitatea internațională poate observa acest lucru. Dar problemele noastre le-am moștenit și altele sau au crescut și ele pe măsură ce creștea și țara. Nu credem într-o comunitate globală unilaterală. Africa de Sud se dorește o comunitate globală multilaterală bazată pe reguli, chiar dacă devenim membri unor grupuri mai mici, cum ar fi grupul de la Copenhaga sau, uh, sau uh, EPSA, toate acestea se fac pentru a spori multilateralismul. Pentru noi, caracterul multilateral reprezintă miezul și cheia politicii noastre externe. Uh, Aș dori să vă spun în egală măsură faptul că Africa de Sud uh, joacă un uh, rol foarte important uh, în ceea ce privește menținerea păcii și stabilității pe continentul african. Bineînțeles, Africa de Sud nu poate să fie o insulă de prosperitate într-un uriaș ocean de sărăcie, astfel încât uh, noi avem angajamente nu doar pentru țara noastră, cât și pentru regiune și pentru întregul continent. Și uh, cheltuim sume foarte mari uh, sume care poate ați putea, ar putea spune unii ar fi mai bine folosite în interiorul țării. Deci cheltuim sume foarte mult anual pentru chestiuni de securitate și pace, fiecare vorbea de Zimbabwe, Sudan sau alte părți ale continentului. Deci întotdeauna vom fi criticați pentru modul în care ne alocăm resursele ni se spune uh, ocupați-vă de problemele interne, nu construiți un stadion, nu, nu găzduiți evenimente internaționale, ci ocupați-vă de problemele de acasă. Dar asta nu este politica noastră. Politica noastră este că, într-adevăr, trebuie să rezolvăm problemele interne, dar în același timp să ne dăm seama că facem parte din continentul african, iar provocările cu care se confruntă continentul întreg uh, sunt și provocările noastre. În același timp trebuie să ne dăm seama că suntem un continent marginal global și trebuie să ne modernizăm, trebuie să devenim o parte a comunității internaționale, fie că este vorba de nivel politic, sportiv sau comercial. Iată ce ne motivează pe noi. Iar în ceea ce privește negocierile de la Doha, îl rog pe colegul meu să ia cuvântul aici, dar angajamentul nostru este clar. Noi am fost întotdeauna fruntași în această organizație, iar uh, angajamentul nostru este să ne asigurăm că rezultatele acestor negocieri țin cont de dimensiunea de dezvoltare. O să mă opresc aici, dar fiindcă nu avem mult timp la dispoziție și rog pe colegul meu să continue. În ceea ce privește negocierile de la Doha, după cum bine știți, Africa de Sud a fost um, un susținător foarte activ al negocierilor de la Doha și continuăm eforturile de a finaliza negocierile de la Doha. În continuare, credem că putem să avem o rundă pentru dezvoltare încununată cu succes. Deocamdată nu putem avea o agendă limitată. Scopul acestor negocieri era dezvoltarea și nevoilor țărilor în curs de dezvoltare și noi sprijinim acest lucru, așa cum a spus și domnul ambasador. Viziunea noastră este multilaterală, deci toate acordurile bilaterale vin pe locul doi, iar în ceea ce privește durabilitatea, acordurile bilaterale ei bine, pentru, pentru noi aceste chestiuni sunt mai importante la nivel multilateral, la OMC de pildă, iar acordurile bilaterale, cum am spus, sunt doar pe locul 2. Dar, dar și în cadrul acordurilor bilaterale încercăm să avem o agendă cât mai limitată cu uh, putință, fiindcă nu credem că o sumedenie de acorduri bilaterale vor rezolva problemele globale. S-a vorbit despre zahăr. De, după cum bine știți, Africa de Sud este supusă unei discriminări din partea multor uh, țări uh, Multor, mult, din cauza faptului că multe țări în curs de dezvoltare au acces pe piața europeană și un sistem preferențial pentru zahăr. Acest lucru nu se întâmplă și pentru Africa de Sud, dar iar impactul asupra dezvoltării va fi uriaș. Zeci de mii de cultivatori mici uh, de culoare vor avea de suferit, fiindcă industria a fost, a fost restructurată, iar una dintre principalele chestiuni pe care o o discutăm, o aducem în discuție, este faptul că dorim să avem acces similar altor țări în curs de dezvoltare în ceea ce privește ehm, producția de zahăr. Iar eh, în ceea ce privește chestiunile restante, avem trei astfel de chestiuni în cadrul acordurilor de parteneriat economic. Una se referă la accesul pe piață, Africa de Sud, în momentul în care a negociat TDCA-ul, a primit acces uh, restricționat la uh, în ceea ce privește produsele agricole uh, și textile pe piața europeană și am ajuns la un, am căzut la un acord, că la sfârșitul acestui acord vom revizui această chestiune, deci sperăm că accesul pe piață va face parte din va face parte din această apă, apoi avem clauza națiunii cele mai favorizate, este vorba de relațiile comerciale cu țări terțe, și, în ultimul rând, avem o problemă restantă a faptului că APE încearcă să introducă noi structuri. Noi um, avem uh, Uniunea Vamală a Africii de Sud, SACU, pe care uh, o sprijinim. Noi dorim uh, consolidarea instituțiilor existente și nu înființarea unor noi uh, instrumente, așa cum se prevede prin acordul de parteneriat economic. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador și celuilalt reprezentant al misiunii dumneavoastră pentru um, acest schimb de păreri uh, foarte rodnic. Uh, sigur, ne vom mai revedea, vom menține legătura. Aș dori să vă semnalez uh, faptul că aceasta este prima delegație a comisiei noastre în Africa, pe continentul african. Deci dorim ca, bineînțeles, aceasta să fie una rodnică și încununată cu succes. Ne bazăm, deci, pe cooperarea dumneavoastră și pe contribuția dumneavoastră în vederea încununării cu succes a acestei delegații. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, deci am încheiat lucrările și ședinței noastre pentru astăzi. Mai avem însă o, um, o reuniune cu, cu ușile închise cu domnul David O'Sullivan, director general al DG Comerț, Comisia Europeană. Pentru cei care ne părăsesc însă, uh, vreau să adresez, uh, să adresez urări de vacanță plăcută și vă rog foarte frumos să părăsiți sala rapid, cât mai rapid cu putință și, bineînțeles, cât mai în liniște cu putință